Trecem la voturi. În primul rând, raportul pentru mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, raportul Daniel Viotti. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Τέλος της S-a închis votul. Se adoptă avem majoritatea de 300. Trecem la raportul următor, raportul Koch. Vă rog, dacă doriți să interveniți. May I uh, have a technician, please? My voting machine isn't working. Da, am o problemă tehnică, nu merge mașina de vot. Foarte bine, vom trimite un tehnician și trecem acum la vot. Întărirea siguranței autovehiculelor, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Λήξη ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul Mihailova. Tipologiile teritoriilor. Comisia pentru Dezvoltare Regională, amendamentul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Τέλος ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Prima lectură se finalizează și acum trecem la raportul Meissner. Este vorba de recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interne, Uh, amendamentul 131, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Prima lectură se finalizează de asemenea. Raportul Senalova, acum, am să citez întâi titlul raportului, Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului. Și acum am să dau cuvântul doamnei Reda, care ne-a cerut să ia cuvântul în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă propun să votăm amendamentele la proiectul legislativ în primul rând, pentru a oferi membrilor posibilitatea de a întări poziția Parlamentului în ceea ce privește drepturile fundamentale față de blocarea website-urilor și pentru a asigura o protecție a consumatorilor. Mulțumesc că ați ascultat propunerea din partea doamnei Reda. Raportorul dorește să intervină? Nu, se pare că nu. Sau da? Vă rog, doamnă Senalova. Mulțumesc. Eu sunt împotriva acestei propuneri în calitate de raportor și v-aș propune să votăm acordul final care este rezultatul trialogului. Mulțumesc. Am auzit și poziția raportorului. Cine este pentru doamna, propunerea doamnei Reda? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Deci s-a cerut o verificare electronică, o vom face chiar dacă votul era destul de clar. S-a deschis votul. Lix și S-a închis votul se respinge. Vă propun, prin urmare, să trecem imediat la vot. Amendamentul 151, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Prima lectură se finalizează. Trecem acum la raportul doamnei Garcia Perez, utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice. Doamna Garcia Perez, vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Europa este în proces de îmbătrânire. 80% din populație se află pe 20% din suprafața teritoriului nostru. Zonele rurale sunt în agonie și e nevoie urgentă de măsuri din partea UE pentru a lupta împotriva acestei tendințe. Aș vrea însă să vă atrag atenția astăzi aici asupra declarațiilor pe care le-a făcut ieri domnul deputat Corvin Miche. Dânsul spunea că responsabilii pentru scăderea populației sunt femeile, pentru că am vrut să mergem la lucru și nu să rămânem acasă să avem grijă de copii și să-i facem. Iată o adevărată insultă la adresa femeilor, la adresa femeilor care au hotărât să fie libere. Un insulto a las mujeres que... O insultă la adresa femeilor care au hotărât să fie libere și să muncească pentru casele noastre, dar în afara lor. Am hotărât să fim libere pentru a hotărâ dacă vrem sau nu să fim mame. De aceea cer biroului să analizeze aceste declarații și să ne spună dacă se pot impune sancțiuni, pentru că este de-a dreptul de neacceptat. Și vreau să vă mai spun, doamnelor și domnilor, că cine ar trebui să rămână acasă sunt acei misogini care nu respectă femeile care au hotărât să-și ia în brațe sau în mâini libertatea. Ο κύριος Γκόρνης έχει ζητήσει το λόγο επί διαδικασίας. Domnul Golniș a cerut de asemenea să ia cuvântul. Un punct de ordine. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un punct din regulament uh, referitor la articolul care impune sancțiuni deputaților. Nu sunt de acord cu declarația făcută de domnul Corvin Miche, însă uh, în calitate de fost deputat aici la Parlament pot să vă spun că sunt îngrijorat de această derivă represivă pe care o notăm și care este din ce în ce mai explicită. În alte vremuri, președintele și biroul Parlamentului puteau impune sancțiuni doar deputaților care perturbau în mod grav lucrările aici. Însă, din ce în ce mai mult, declarațiile incorrecte ar putea fi sancționate. Dar cine hotărăște până la urmă ce declarații sunt sau nu corecte? Aceasta pentru a impune sancțiuni și a stigmatiza o persoană de către biroul Parlamentului. Cred că este o tendință periculoasă, la fel de periculoasă ca acel mandat de arestare european care este utilizat în ziua de astăzi împotriva unei persoane, domnul Puigdemont, cu care nu sunt de acord, uh, dar eu unul cred că este anormal ca acest mandat de arestare european să fie utilizat împotriva unui refugiat politic. doamnă Γκαρσία Πέρες, Garcia Perez. Am să transmit Parlamentului European și biroului Parlamentului European propunerea dumneavoastră pentru a studia declarațiile domnului Corvin Miche și o voi face dintr-un motiv suplimentar, pentru că printre competențele mele ca vicepreședinte se numără apărarea egalității de gen. Domnul Corvin Miche dorește să intervine din nou. Vă rog. Domnule președinte, doamna Garcia Perez a făcut un lucru scandalos. Dânsa este împotriva libertății de vorbire, care constituie pilonul Uniunii Europene. Și Prezidiul și biroul trebuie să ia atitudine în această chestiune. Trecem acum la votarea textului. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Lixi de ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Ludvigson planul de acțiune cu privire la serviciile financiare retail. Votăm textul integral, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Λήξη ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem acum la explicațiile de vot. Ah.